asemenea, domnul Speroni și domnul, domnul Mastalta sunt uh, membrii membri supleanți în această comisie. De la PPE, SND, ALDE, Verzi și GUE, precum și de la neafiliați, am primit mai multe nominalizări pentru delegații. Uh,